Good morning. Dear colleagues, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Vă rog să luați loc pentru a putea începe, pentru că începem cu voturi. Însă să începem cu începutul, adoptarea ordinii de zi. Vă propun să adoptăm ordinea de zi cu următoarea schimbare. În primul rând, punctul numărul 8, avizul LIBE cu privire la cooperarea consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului se amână pentru următoarea întâlnire. În al doilea rând, după vot, vom discuta punctul numărul 5 negocierile în curs între Statele Unite și Uniunea Europeană cu privire la acordul privind programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Discuția se poartă cu ușile închise la cererea Comisiei. Comisarul Malmström, care este însăcinată cu negocierile, va fi prezentă. Sunt observații, domnul Coelho? Domnule președinte, am uh, solicitat prezența Consiliului. Este important ca Consiliul să înțeleagă aceste uh, discuții. A, a, dacă înțeleg bine, va fi prezent și Consiliul. E foarte bine așa, mulțumesc. Da, am uh, convenit asupra acestui lucru. alte anunțuri ale președintelui. În primul rând, raportul domnului Cashman cu privire la accesul la documente, a, dosarul uh, referitor la transparență, În privința acestui dosar, deci, trebuie să vă informez că extindem termenul pentru depunerea amendamentelor. Anunțul acesta a fost deja difuzat uh, prin e-mail luni. În al doilea rând, la cererea doamnei Mathieu, raportorul nostru cu privire la permisul unic, votul care era prevăzut inițial pe 31 mai va avea loc pe 13 iulie. Se amână așadar acest vot. În al treilea rând, vă propun